și domnilor, vă rog să luați loc. Trecem la uh, voturile uh, privind candidaturile pentru posturile de chestor. Va avea loc un vot electronic. Avem următoarele candidaturi. folgende kandidaturen habe ich erhalten am primit următoarele candidaturi Catherine Bieder, Cornelius de Jong, Karol Kalski, Andrei Kovacev, Bohuslav Liberadski și Elizabeth Moran Sharkey. Candidatele și candidații mi-au spus că uh, sunt de acord Uh, să fie propuși. Vă amintesc că în primul tur și pentru al doilea tur este nevoie de majoritate calificată. La cel de-al treilea tur este suficientă o majoritate simplă. Procedura va fi identică cu procedura pe care am aplicat-o ieri pentru alegerea vicepreședinților. Avem șase candidate și candidați pentru cinci poziții. Asta înseamnă că uh, va trebui să exprimați cinci opțiuni, maxim cinci opțiuni. Nu sunteți obligați să alegeți cinci persoane, puteți să votați doar pentru o persoană sau pentru mai multe, dar nu pentru mai mult de cinci candidați. Este nevoie de lămuriri în legătură cu procedura tehnică sau pot să contez pe faptul că dumneavoastră cunoașteți procedura pentru că ați aplicat-o și ieri. Cel puțin colegul Verhofstadt îmi confirmă că știe cum să voteze și pentru că nu există alte obiecții, pornesc de la ideea că avem deja exercițiu. Doamnelor și domnilor, putem trece la alegerea chestorilor. S-a deschis votul.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 also jetzt Moment mal, das ist. Äh, Încă nu am declarat închis votul pentru că mai intră în sală întârziați. Nu se poate ca votul să fie închis. Nu, nu pot accepta asta. Ich hatte den Nu am declarat închis votul pentru că au continuat să intre în sală colegi. Va trebui să anulăm acest vot și să o luăm de la început. Yeah. Doamnelor și domnilor, vă rog să mă urmăriți cu atenție. Nu știu ce s-a întâmplat aici cu tehnicienii, dar nu am spus că s-a închis votul. Ca atare, nu uh, putem accepta rezultatul. Noi am stabilit ca votul să aibă loc la ora 13 și încă și acum mai intră în sală colegi pentru că nu puteau toți să încapă în lifturi. Tocmai de aceea am așteptat, nu am declarat votul închis. Domnule președinte, eu am impresia că este evident că dacă președintele deschide un vot, chiar și într-un plen, se întâmplă uh, să intre și să iasă deputați, dar nu uh, trebuie să fie acesta un criteriu pentru a prelungi voturile, doar pentru că mai sunt întârziați, pentru că întotdeauna există și întârziați. Tocmai de aceea, domnule președinte, și închei aici, dacă uh, repetăm acest vot, atunci uh, s-ar putea să se modifice rezultatul care deja a fost evident. Cei care au fost în sală și-au exprimat opțiunea și nu putem schimba regulile jocului din mers. Mi se pare evident, domnule președinte. Meine Abgeordnete, in diesem Haus Stimate deputat, noi trebuie să respectăm regulile și regula spune că uh, votul se încheie atunci când președintele îl declară ca fiind închis, iar eu nu am declarat votul închis. Deci, dacă eu nu am declarat votul închis și un tehnician a apăsat pe un buton, eu nu pot să împiedic acest lucru, dar asta nu face ca votul să fie unul corect. Tocmai de aceea trebuie să repetăm acest vot. Doamnelor și domnilor, pentru a proceda cât se poate de corect și uh, uh, din motive de solidaritate cu colegii care încă se aflau în lifturi, am așteptat. Vă spun acum, declar deschis votul. Vă acord două sau trei minute la dispoziție pentru a vota și după aceea voi rosti cuvintele. Închidem votul și abia în momentul acela când voi rosti aceste cuvinte, tehnicienii vor avea dreptul să închidă votul. Țin foarte mult să respectăm această procedură. Doamnelor și domnilor, s-a deschis votul. haben alle Abgeordneten abgestimmt. A votat toată lumea. În cazul acesta s-a închis votul. Și vă rog acum să ne afișați rezultatele. Das Ergebnis ist wie folgt. Frau Rezultatul este următorul. Doamna Moran Șartie, 452. Domnul Liberațchi, 443. Doamna Berg, 425. Domnul Kovacev, 420. Domnul Kalski, 288. Domnul de Jong, 152 de voturi. Majoritatea absolută ar fi fost 300. 39 uh, de voturi. Deci, majoritatea ar fi fost 339, aleși sunt doamna Moranșarchie, domnul Liberațchi, doamna Beader și domnul Kovacev. Sincere felicitări pentru alegerea dumneavoastră. So, wir brauchen jetzt ein... Acum este nevoie de un al doilea tur. Îi întreb pe colegii Caschi și De Jong dacă își mențin candidatura. Domnule De Jong. Da? Domnule Karski? Da. Bun. În cazul acesta, ținem seama de aceste candidaturi. Dann eröffne ich den zweiten Wahlgang. Declar deschis cea de-a doua rundă. Sie haben bei diesem Wahlgang logischerweise nur eine Stimme. Iar acum, evident, ă, va trebui să exprimați ă, votul, opțiunea dumneavoastră pentru o singură persoană. Va trebui să vă decideți pentru cine. Haben alle abgeordnete Vă întreb dacă a votat toată lumea. În cazul acesta s-a închis votul. Auf Herrn Karski 347 domnul Karski, deci domnul Karski eh, a atins în felul acesta majoritatea absolută care era necesară. Doamnelor și domnilor, în cazul acesta am parcurs cu bine procedurile de alegere. Felicit pe toți cei care au fost aleși. Iar acum mai avem un vot în ce privește numărul în componența comisiei și există o propunere a conferinței președinților. Cine este de acord cu această hotărâre să ridice mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține?